Bună ziua, dragi colegi! Vom începe acum ședința pentru că timpul zboară și trebuie să terminăm astăzi la 6 fără 10. Haideți să începem cu adoptarea proiectului de ordine de zi. Au intervenit câteva propuneri de schimbare a acesteia. Aș dori să sărim peste punctul 5 astăzi și punctul 6 și ca reuniunea coordonatorilor să ia loc prin procedura scrisă. Adică asta înseamnă că voi anunța eu data trecută rezultatele, data viitoare când ne întâlnim rezultatele coordin- reuniunii coordonatorilor. În ceea ce privește punctul 5, ceea ce privește, adică votul cu privire la dispozițiile comune și 6 dispozițiile specifice, aș dori să fie scoase Constanță, dacă vrei tu să prezinți mai multe lucrurile, vor merge mai repede, dar ok, se pare că voi spune eu ce se întâmplă. În ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice, acestea sunt încă negociate și nu suntem pregătiți să votăm uh, întregul pachet acum, deci dacă toate merg bine astăzi și dacă terminăm negocierile, vom putea să votăm aceste două puncte în noiembrie. Doresc să vă informez acum că vom vedea și când avem abordarea finală, fie că se va întâmpla printr-o sesiune extraordinară a comisiei sau, dacă nu se poate, Pe baza regulamentului de procedură putem să facem acest lucru și prin echipa de negociere a regii sau, pe la, sau prin coordonatori. Aș dori să vă informez că am avut deja o discuție tripartită cu privire la condiționalitățile macroeconomice, în care ne-am exprimat poziția foarte clar. Ne întâlnim în seara asta din nou cu Consiliul și avem și un uh, trilog, un trialog în seara asta pentru a vedea care este poziția echipei de negociere. Acesta este motivul pentru care nu putem să votăm astăzi. În ceea ce privește FEDER, acum câteva săptămâni se părea că amendamentul adus regulamentului privind dispozițiile comune uh, la partea de IMM-uri a fost introdus. După cum am spus, nu am terminat negocierile cu privire la acest lucru, deci nu trebuie să avem uh, votul cu privire la FEDER astăzi. Dacă nu mai există alte întrebări sau obiecții, putem să adoptăm ordinea de zi. Vă amintesc că reuniunea este transmisă prin internet. Vom încerca să terminăm la ora 6 fără 10, pentru că la ora 6 avem dialogul cu privire la macrocondiționalitățile economice. Comunicările președintelui. În momentul de față nu am nici o comunicare, deci vom trece la punctul 3. Examinarea proiectului de raport al domnului Olbricht cu privire la anocarea financiară din Fondul Social European pentru anumite state membre. Este vorba despre modificarea regulamentului general. Ian, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul meu este foarte clar. Totuși doresc să fac câteva precizări și să profit de ocazia uh, prezenței comisiei aici pentru a pune niște întrebări. Caracterul acestui regulament, mai exact, acesta este regulamentul general pentru perioada de programare 2007-2013, adică regulamentul Consiliului 1083. Aceste modificări schimbă modificări, schimbă alocările și acestea sunt direct legate de noile elemente financiare. Ce e important aici este că există mai multe piste de finanțare, lucru care nu poate fi care poate fi explicat mai bine de către comisie decât de către mine. Această parte a DAP 7 provine din uh, poziția Consiliului cu privire la rabatul britanic. Pentru statele membre este foarte clar că nu există egalitate, pentru că există părți ale acestor plăți destinate rabatului britanic. Comisia a constatat că există dezechilibre între statele membre, ca urmare a acestui rabat. Deci, nu pot închipui vreo cale ușoară prin care să ajungem la o soluție. Aceasta, după părerea noastră, ar fi Fondul Social European. Și problema se pune cum să reducem aceste plăți pentru uh, rabat prin folosirea Fondului Social European. În momentul de față am propus 150 de milioane dintre care 100 pentru Franța, 20 pentru Spania, 30 pentru Italia. În regulament cifrele sunt diferite. pentru că se raportează la prețul din uh, perioada anterioară de programare. Raportul meu este foarte scurt. Am spus, se adoptă poziția în primă lectură, pe baza informațiilor de la Comisie. Știm că aceste măsuri sunt necesare pentru reducerea disparităților. Știm că rabatul britanic se, le- se leagă direct de PAC și este important pentru noi pe- ca cei de la Comisie să folosească Fondul Social European pentru a egaliza lucrurile. Dacă acest lucru duce la o satisfacție din partea statelor membre, foarte bine. Totuși trebuie să clarificăm că prin politica de coeziune trebuie să cădem de acord, să ajungem la un echilibru și sperăm că și Consiliul va aprecia gestul nostru. Și sper că și colegii noștri care muncesc la Fondul Social European vor aprecia, vor aprecia eforturile noastre. În ceea ce privește poziția mea, eu tocmai încercam să vă explic pe ce m-am bazat. După cum v-am spus, în cadrul DAP 7, asta, acesta este un prag de 150 de milioane de euro. Am aici un document, adică propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliu care modifică regulamentul actual. Și, dacă îmi permiteți, aș dori să rog Comisia să îmi explice ceva. În timp ce citeam documentul Comisiei, nu am găsit explicația în ce an se vor face plățile prin FSE. În acest document citim că se va face în 2N plus 3 ani. Știu că ar trebui să avem N plus 3 din uh, România și Bulgaria pentru următoarea perioadă de programare. Poate că este o exprimare tehnică. Asta înseamnă că banii sunt plătiți întotdeauna mai târziu. Dar odată ce introducem în textul juridic N plus 3 ca termen limită de plată, asta duce la neînțelegeri. Schimbăm regulile? Ce facem? Poate ne poate explica comisia ce înseamnă această prevedere din document. Este vorba la urma urmei despre un document oficial care urmează să fie adoptat de Parlament. Și cred că este foarte important să-l înțelegem. Asta voiam să spun. Mulțumesc frumos! De la Verzi se pare că avem un uh, raportor din urmă, Constanță Creil. Yeah, um, I want to just tell you that, uh... Voiam să vă spun spun că raportorii din umbră nu pot să vină, raportorul nostru din urmă nu poate să vină, domnul Tiroion, e pe tren în momentul de față, dar vrea să vă transmit eu câteva observații pe scurt. Grupul nostru susține raportul dumneavoastră, așa cum ați zis, este foarte scurt este foarte clar, nu dorim să aducem nicio modificare și, și este clar că putem să trimitem această idee la trialogul de astăzi, că putem să lucrăm foarte repede până și cu procedura codecizie și că putem să fim foarte eficienți și că nimic din toate aceste lucruri nu pune politica de coeziune în pericol. Astfel putem să le arătăm statelor membre că știm să fim eficienți și inteligenți în munca noastră. Susținem raportul și mulțumim foarte mult. Optimism, I would like to inform you. Mă bucur că sunteți optimistă. Vreau să vă spun că cei de la Emple au uh, primit deja documentul pe care l-am trimis cu modificările. Sper să nu propună și ei amendamente. Elisabeth. Ja, eine ganz kurze Bemerkung, allerdings. Ähm o scurtă observație. Încă nu este foarte clar cum vom adopta o poziție, mai ales când vine vorba despre termenul limită cu privire termenul limită pentru amendamente. Anumite țări au fost selecționate deja, dar există și țări care se află într-o situație uh, asemănătoare, cum ar fi Portugalia, și acestea nu au fost selecționate pentru alocații. Și considerăm că Portugalia ar trebui inclusă în acest grup. Se pare că țările au fost uh, alese în mod foarte aleatoriu, nu știm de ce, așa că Comisia este rugată să ne răspundă. Și nu știu dacă nu cumva nu am greșit modul de a proceda în cadrul acestui regulament. Vom depune câteva amendamente și Iată, aceasta este ocazia pentru Comisie de a ne convinge, pentru că până acum uh, grupul nostru a fost destul de reticent în privire la acest regulament. Considerăm că nu există nicio justificare obiectivă pentru alegerea țărilor propuse în, pentru uh, suplimentarea alocațiilor. Mulțumesc. Domnul Blașac de la ECR. Yeah. Dovolte mi, abych i já eh, vyjádřil ve... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să spun că suntem eh, foarte prudenți. În raportul meu am vrut să folosesc un instrument care și-a demonstrat eficiența și care ajută statele membre fără a avea niciun impact asupra bugetului. Aceasta a fost prima modificare. Și acum avem un nou instrument care le va cere, din păcate, statelor membre și mai multe contribuții. Din câte știu, Germania va contribui cu 30 de milioane, Franța cu 34, Polonia cu 4 milioane și jumătate pentru aplicarea acestui regulament. Deci aș dori să aud câteva argumente în favoarea acestui regulament. Domnul Zeller. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Also ich habe auch ein paar äh, Verständnisschwierigkeiten bei dem Verfahren, weil ich hier Trebuie să spun că am câteva probleme, am nevoie de ceva clarificări în ceea ce privește procedura. Nu știu dacă am uh, făcut lucrurile chiar ca la carte. Se pare că totul s-a decis fără noi și s-a decis cine sunt țările care vor primi bani. E bine că aceste țări vor să, lupre, să lupte împotriva uh, șomajului în rândul, în rândul tinerilor, dar nu, ai nevoie de mai mult de bani, ai nevoie de structurile instituționale necesare și așa mai departe. Și dacă tot investim, de exemplu pentru ajutarea refugiaților din Italia, oricum nu, de unde, unde scoatem acest bani? Dacă vă uitați la angajamente și la plățile care sunt cerute de la statele membre, atunci cred că atunci când vine vorba chiar să uh, chiar să plătim, mi se pare că nu avem destui bani. Dacă spunem N plus 2 și aplicăm această regulă, atunci asta înseamnă că Uh, cheltuim banii din perioada aceasta în perioada următoare. Ați vorbit despre creditele de angajament, creditele de plăți și în foarte multe privințe va exista o discrepanță foarte mare între ele. Ați vorbit despre pragul acela de 150 de milioane. Deci va trebui să facem economii în altă parte a bugetului cum se vor desfășura toate aceste lucruri. Este foarte vag. Before I give the floor to the commission, Jan would like... Înainte de a da numele, uh, cuvântul comisiei, Ian ar dori să ia cuvântul din nou. Dacă îmi permiteți, înainte de a da cuvântul comisiei, aș vrea să clarific ceva. E, vorbim despre DAB, deci despre bani noi, să spunem așa fonduri care provin din partea statelor membre. O parte vor proveni din DAB, precum am spus, iar și acesta vor uh, alimenta FSE-urile din aceste trei țări despre care am spus. Nu-i vorba de nicio noutate. Tocmai de aceea am schimbat limitele în raportul meu. Limitele pentru fiecare stat membru pentru cele trei state membre despre care am spus. De ce s-au ales aceste trei state membre? E bine, pentru că, evident, și pe noi ne interesează răspunsul din partea Comisiei, însă așa a decis uh, Consiliul European. Și ca atare au apărut de dezechilibre între statele membre atunci când a apărut rabatul britanic. De aceea sunt doar trei țări și nu mai multe. Pentru România și Slovacia e un fel de plasă de siguranță pe invers, să spunem așa. Acum rămâne de văzut dacă să, deschi- să deschidem acest sistem și pentru ceilalți, însă va rămâne la latitudinea Consiliului în orice caz. Dar în orice caz, acestea sunt întâmplinite de către FSE. Este vorba despre, să spunem, bani noi. În uh, proiectul de modificare a bugetului, proiectul de buget rectificativ. Iar Coreper a fost de acord pe, în această privință. Și sincer, de-abia aștept și eu explicațiile din partea comisiei. Dacă nu mai există alte comentarii, dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde întrebărilor adresate deja. Până la urmă, vă, va trebui să ne convingeți acum de ce aceste țări sunt beneficiarele și care este procedura. Și Parlamentul va trebui să voteze până în noiembrie, dacă nu va deveni caduc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru presiunea suplimentară pe care o puneți pe umerii noștri. În primul rând, mulțumesc Comisiei pentru ritmul rapid în care s-a mișcat cu acest dosar. Așa cum a spus și doamna președinte, este vorba despre bugetul 2007-2013, deci trebuie adoptat în acest an, pentru că altfel nu, nu mai putem înainta deloc. Și așa cum a spus domnul Albrecht, în Coreper s-a căzut de așa, de, deja de acord pe uh, această abordare în privința propunerii noastre. Voi încerca să vă aduc câteva clarificări suplimentare, dar cred că prezentarea domnului Albrecht a fost perfectă din punctul meu de vedere. Propunerea uh, are ca punct de plecare discuțiile dintre statele membre la Consiliul uh, European din această vară și era vorba despre povara disproporționată dintre unele state membre în ceea ce privește rabatul britanic. Consiliul, Brita- uh, Consiliul European a fost de acord că trebuie găsită o soluție bugetară pentru unele dintre aceste țări care au probleme cu um, acordul pe marginea CFM. Și aceste uh, iar țările alese au fost uh, în general cele care au spus că au probleme cu acest uh, acord din luna iunie pe marginea CFM. Pentru comisie, noi doream să găsim fonduri pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Puteau exista și alternative diferite la vremea aceea, însă pe, în uh, întreaga Uniune Europeană, Europeană se dă prioritate luptei împotriva șomajului în rândul tinerilor. Există și inițiativa Parlamentului European în această, în această direcție și iată de ce am considerat că trebuie să um, acordăm fonduri suplimentare pentru acest domeniu. Iar de asemenea, am luat în calcul și care sunt țările care au fost afectate cel mai grav de către uh, acest dezechilibru provocat de rabatul britanic. De asemenea, am considerat că e important să nu aducem atingere uh, bugetului 2013-2020, așa cum fusese el negociat. Iată de ce am propus un buget pentru perioada 2007-2013. Finanțările propuse sunt, merg mână în mână cu impactul pe fiecare stat membru în parte, cei care sunt vizați de acest rabat britanic. și cele care au de câștigat pe mar- din uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Ca urmare, au fost alese, au fost considerate trei țări drept cele mai afectate, uh, și uh, li s-a alocat acea sumă de 150 de milioane pe care, propunere pe care o aveți în față astăzi. În ceea ce privește cele comentariile privind structura luptei împotriva uh, șomajului în rândul tinerilor. Este vorba despre fonduri suplimentare în cadrul FSE, dar este încă o dată vorba despre fonduri suplimentare care însă vor fi gestionate prin structurile deja existente. va trebui să vedem împreună cu fiecare țară în parte care sunt prioritățile pentru fiecare și apoi vom uh, uh, decide în privința fondurilor astfel. Acum, în ceea ce privește întrebarea privind N plus 3, anul financiar plus 3, poate că această parte a documentului e, destul, e cam neclară, îmi cer scuze, însă Dacă vedeți propunerea, este vorba despre cheltuielile din bugetul Uniunii. Deci este vorba despre plățile făcute de comisie către programe. Deci acei 150 de milioane suplimentari trebuie cheltuiți pe proiecte până la sfârșitul anului 2015. Dar statele membre au la dispoziție 15 luni după această dată, deci după 2015, pentru înaintarea tuturor întregii documentații de închidere și atunci când se consideră că aceste documente sunt satisfăcătoare, atunci vor fi făcute ultimele plăți din partea Comisiei. Deci, practic, vor mai fi efectuate plăți și în 2017, poate chiar și în 2018, în, pentru uh, închiderea programelor din perioada 2007-2013. Deci este vorba despre cheltuieli din bugetul Uniunii pentru proiectele europene. Sper că acum v-am răspuns la întrebare în privința N plus 3. Dacă nu am fost suficient de clar, voi relua aceste explicații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ian. Încerc să fiu cât mai uh, corect din punct de vedere politic. Această explicație a N plus 3 Permiteți-mi să vă spun că este cam prea deschisă. Eu nu v-aș sugera să nu facem așa. Pentru că dacă faceți așa, veți fol... plățile reale din anul viitor E ca și cum s-ar transforma până la urmă în loc de N plus 3, în N plus 4, N plus 5 și așa mai departe. Deci diluăm cu to totul. Singura posibilitate ar fi N plus 2 și cu asta basta. Din punctul meu de vedere nu există N plus 3. Este vorba despre plățile reale care ar interveni după anul 2015. Eu v-aș sugera să nu introduceți aici N plus 3, pentru că atunci nu se mai înțelege deloc sistemul. Pentru că toată lumea o să fie pierdută în ceață, nu o să mai înțeleagă nimeni nimic din bugetul european. Deci, eu, din câte înțeleg, ar trebui găsit altă formulă decât N plus 3, pentru că aceasta induce în eroare. Mai există vreo întrebare? Elizabeth. Da, e un document foarte dificil. Și întreaga istorie a acestui document este dificil. Din câte știu, sunt uh, bani lipsă, sunt fonduri lipsă din partea statelor membre pentru bugetul 2013. și am impresia că nu facem decât să amânăm uh, găurile astea pentru 2014. Deci, practic, aceste fonduri nu există, pentru că statele membre nu și-au crescut uh, cota parte de participare la bugetul UE. Deci, până la urmă, cărui fapt se datorează acest lucru? Amânării plăților pentru 2015? Și apoi, Uh, rabatul britanic este cel care stă la uh, marginea acestor amendamente și nu acestor modificări și nu lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Trebuie inclusă și Portugalia printre aceste țări, pentru că și acolo situația este gravă, la fel ca și în cele trei țări. Și, au și Portugalia are nevoie de bani pentru uh, măsuri similare. Dacă ne uităm la cifrele șomajului în Uniunea Europeană și dacă e să vedem care sunt uh, țările care au cu adevărat nevoie de ajutor, vedem că nu sunt doar acestea trei numite în proiectul de față. Deci, și consider că mm, nu s-a răspuns de către Comisie la această întrebare cu includerea Portugaliei. Da, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, statele membre trebuie să cadă de acord să plătească pentru doar trei țări. Deci 28 de state membre trebuie să plătească pentru trei țări. Deci dacă e să plecăm de la criteriul uh, șomajului în rândul tinerilor, atunci lucrurile sunt clare, dar încă o dată toate statele membre trebuie să cadă de acord. Să nu uităm că aceste fonduri nu sunt destinate tuturor celor care au probleme cu șomajul în rândul tinerilor. Consiliul a impus o serie de reguli și uh, cred că această chestiune a șomajului în rândul tinerilor ne este, este foarte importantă și pentru noi. Mâine termenul de depunere a amendamentelor este 6 după amiază. Ba nu, pardon, nu mâine, ci pe 17 octombrie, deci nu e un termen foarte scurt, pentru a putea vota în noiembrie în comisie și apoi în decembrie în plenară. Înțeleg că am cam uh, închis acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, punctul 4, Herman Winkler, specializarea inteligentă. Herman, ai cuvântul. Eh, dragi colegi și colege, înainte de pauza de peste vară, mi-am prezentat părerile eh, despre specializarea inteligentă și le-am reluat pe unele în acest document. Mulțumesc tuturor celor implicați, reprezentanților Comisiei, pentru contribuția pe care au adus-o în ceea ce privește aplicarea în regiuni. Suntem de acord cu toții că nu există alternativă dacă uh, în afara inovării la nivel regional și întăririi acestei uh, inovări pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Eu cred că strategia specializării inteligente este calea pe care trebuie să mergem pentru ca regiunile noastre să-și poată fixa obiective, să-și poată întări potențialul de inovare, pentru ca uh, Uniunea Europeană să devină mai competitivă pe viitor. Ați putut înțelege din intervenția mea există o serie de obstacole în calea implementării acestei strategii și de aceea acest uh, raport, uh, care are un titlu atât de vag, uh, rămâne deschisă tuturor contribuțiilor dumneavoastră, tuturor experiențelor pe care le-ați acumulat. Aș dori ca aceste experiențe regionale să fie incluse în uh, raport uh, și să colaborăm pentru a plăsmui acest proiect împreună, astfel încât toți participanții să poată fi incluși uh, ca legislatori alături de Parlament. Aș vrea să subliniez câteva din punctele cele mai importante ale acestui raport ceea ce am făcut, o parte din amendamentele pe care le-am prezentat sau le voi prezenta uh, cu privire la teme care nu au fost suficient acoperite în raport, veți putea constata care sunt prioritățile și punctele de vârf, mai ales privitor la relațiile de rețea între participanți, la sinergia la care trebuie să ajungem creând o rețea de legături între uh, regiuni, iar între punctul 11, 18 și 19 din text există o lacună care privește dimensiunea externă și ar trebui integrată aici în raport. Strategia specializării inteligente nu e o chestiune secundară pentru regiunile noastre. Noi vorbim de cercetare, de dimensiunile politice industriale și acesta este cu siguranță un proces lung și complicat. Nu vor putea fi evitate anumite erori. Deci, în privința dimensiunii externe, trebuie să avem încă Uh, răbdare, dar voi reveni asupra acestui subiect. Prin urmare, regiunile trebuie să aloce uh, resurse dincolo de alocările primite și dincolo de gradul lor de dezvoltare. Acest proiect ar trebui considerat ca o oportunitate și exploatat ca atare. Pentru multe regiuni nu e ușor să aleagă prioritățile, uh, unii au tendința să aleagă prea multe priorități, cum putem oare să uh, ne apreciem corect masa noastră critică ca regiune, încât să avem un sprijin suficient fără uh, să cădem într-o specializare excesivă și fără să uh, lăsăm în urmă în întreprinderile mici și mijlocii. Uh, proiectul de raport încearcă să dea un răspuns acestor întrebări. Sigur că pentru unele regiuni soluția uh, este o tehnologie a bunurilor și serviciilor uh, pe baza competențelor deja existente în regiunea respectivă pentru a se utiliza competențele cu de mai mare succes care există în regiunea respectivă pentru a se crea noi posibilități. Uh, trebuie să rămânem și în această privință deschiși noutăților și nu mă gândesc numai la inovațiile IT, la tehnologia de vârf, ci și la inovații în sectorul sănătății publice, demografiei, pentru a întări competitivitatea. E important să avem Eh, un lanț de valori care se plece de la cercetarea de bază fundamentală prin cercetarea aplicată pentru a se ajunge la transferul de tehnologie pentru crearea eh, de noi produse ale unor noi întreprinderi. După mine, o strategie de succes depinde de colaborarea tuturor operatorilor cu cercetare eh, pentru a se ajunge la o nouă calitate și aceasta este o premisă la care nu putem renunța și toți operatorii trebuie să colaboreze în acest scop. Întreprinderile au un rol foarte important. Creșterea trebuie să se bazeze pe cunoaștere, e un lucru fundamental, însă acest lucru nu va fi posibil uh, dacă nu vor participa întreprinderile. Aș dori uh, să citez mai întâi uh, întreprinderile mici și mijlocii care nu pot fi excluse dar și participarea camerelor de comerț, asociațiilor de întreprinzători. Avem nevoie de o nouă mentalitate. Dacă acest proces ar lua o cale greșită, s-ar putea interveni. De aceea trebuie să avem un bun sistem de monitorizare, un sistem care uh, are nevoie să aibă la dispoziție toate datele eh, necesare. O viziune a inovației la nivel regional se poate realiza eh, printr-o bună conexiune între eh, operatorii din diversele regiuni, de pildă prin intermediul unei rețele de comunități, de inovație sau prin implicarea nucleelor, uh, centrelor de uh, inovație. Un element important al uh, strategiei pe care nu s-a pus poate suficient accentul este dimensiunea externă. Regiunile trebuie să se angajeze nu numai să se întărească în interior, ci și în exterior. Ă, din păcate s-a stins microfonul vorbitorului. Mm-hmm. O premisă importantă pentru realizarea acestei idei este o cooperare foarte strânsă între operatorii regionali. Dacă lucrurile sunt bine organizate la mine acasă, atunci uh, pot să uh, urmăresc și o colaborare cu celelalte regiuni europene. Există, există și exemple de succes. Silicon Europe este un exemplu foarte bun. Avem și tele avem regiuni care au participat la programul Regions in Knowledge și care s-a bucurat de succes. Dar de multe ori, multe regiuni um, se arată ezitante Uh, în privința acestei cooperări cu alte regiuni. Uneori le lipsesc competențele necesare, competențele de ordin administrativ, uh, le lipsesc resursele umane suficiente pentru a garanta o cooperare cu alte regiuni. Acest plan de specializare inteligentă e își propune să se cheltuiască cam 15% pentru colaborarea între regiuni. Un alt punct foarte important care e citat în raport eh, este chestiunea consultării, eh, utilizarea platformei de la Sevilla, crearea eh, unor rețele mai bune de cooperare, îmbunătățire a programului Orizontul 2020. Vă mulțumesc, aștept comentariile dumneavoastră, convins fiind că putem colabora. Președinta, pentru ă, socialiști, yes, nu este Nicos, ești ă, raportor din umbra, ai cuvântul. Mulțumesc. E foarte important pentru regiune acest lucru, mai ales în țările în care criza s-a manifestat cu mai multă duritate, inovația, cercetarea sunt niște instrumente care ne îngăduie să ieșim din criză. Din criză. Aș dori să revin asupra unor elemente care ne îngreunează viața, mai ales în regiunile care au nevoie să fie foarte active în domeniul cercetării, inovației și așa mai departe. Succesele se bazează pe o bună cooperare între diversi actori. De așa trebuie să privim uh, accentul pus pe inovare. Trebuie ca primăriile, universitățile, societățile civile să participe, regiunile care au uh, mai mult nevoie de acest progres sunt cele care dispun de cele mai puține echipamente pentru a ajunge la asta. Deci, inovare și instrumente necesare pentru a inova. Regiunile care au cele mai grave probleme sunt marcate și prin absența activității de cercetare, de inovare și de dezvoltare tehnologică. Prin urmare, trebuie să înțelegem această necesitate uh, a colaborării de jos în sus. E nevoie ca fiecare regiune să detecteze propriile posibilități de cercetare și de inovare și uh, să reușească să colaboreze între ele pe plan european, în special cu alte regiuni care au mai multă experiență în domeniul inovării întrebării și care ar putea să le dea o mână de ajutor. E un lucru fundamental. Eu sunt uh, consilier regional, am putut constata că în unele părți nu prea înțeleg oamenii ce ar trebui să facă. Uh, Cred că această necesitate de a se specializa, de a practica inovația, se bazează și pe cercetare și trebuie ca anumite organe să lanseze idei de inovație. E greu să înțelegem niște propuneri parașutate așa de sus în jos nu, trebuie să încercăm să pornim de la uh, un schimb de informații pentru că unele regiuni nu reușesc să înțeleagă aceste dimensiuni și uh, vor avea dificultăți și mai mari, uh, iar această prăpastie între diversele regiuni se va adânci și mai mult, între cele care ar putea uh, Uh, absorbi fondurile perspectivelor financiare uh, viitoare și cele care nu vor putea. Ar trebui, deci, să încercăm să ne ocupăm de informare și la nivelul comisiei și la noi acasă. Dacă putem, de pildă, organiza la Parlament niște zile uh, pentru a ușura viața acestor regiuni care nu au experiență, nu dispun de tehnica necesară, care au nevoie să se familiarizeze cu subiectul pentru a înțelege mai bine ce au de făcut. Mai trebuie și să încurajăm partenerii sociali ca ei să înceapă să lucreze în rețea. Asta ne-ar permite să ajutăm acele regiuni care deocamdată nu au experiența lucrului în rețea uh, și fie că e vorba de primării, de universități sau de uh, alte organisme, trebuie să identificăm pe cele care pot duce cel mai bine acest mesaj la nivelul regiunilor. Știu că Comisia a finanțat anumiți cercetători, anumiți specialiști ca să ajute regiunile, însă nu sunt sigur că regiunile știu de existența unor asemenea măsuri de ajutorare și că profită de experții care au fost puși la dispoziție. În fine, un alt element care mi se pare important. Eh, trebuie implicați mai mulți tineri în aceste uh, proiecte regionale. Uh, uneori ei se simt uh, lăsați deoparte și nu reușesc să urmărească evoluția situației. Trebuie să ajungem să facem să participe, marcând niște priorități foarte clare, trebuie să vorbim de fiecare dată când avem ocazia, când discutăm pe teme de specialitate, utilizarea cărbunelui, utilizarea resurselor curate, transporturile și alte subiecte de acest fel. Mulțumesc! Am constatat că este un raport bun. Noi noțiunea de specializare inteligentă, însă eu aș fi renunțat la ea, m-aș fi lipsit de ea, pentru că e cam supărătoare formulară. Văd că uh, toată lumea s-a convins de importanța acestui aspect și acum uh, ne concentrăm pe cooperarea interregională. Trebuie uh, să mai reflectăm la termenul de platformă, să vedem dacă nu putem face mai mult pentru a instituționaliza această cooperare, pentru că altfel ea s-ar putea să nu funcționeze. Cred că sunt uh, destule regiuni care au nevoie de aceste schimburi, uh, de aceea dimensiunea externă trebuie pusă în prim plan. Noțiunea de inovație, am mai vorbit despre ea, nu există numai inovație tehnică, ci și ecologică, socială, de aceea cred că ar trebui eventual să creăm un echilibru potrivit. Sunt foarte entuziastă când aud vorbindu-se de modernizarea mentalității administrației. Eu cred că birocrația este un pericol important, efectiv, și că trebuie să încercăm să vedem ce ar fi de făcut. Dar mă îndoiesc că se poate face mare lucru. Dar, în concluzie, e un proiect de raport excelent, președinta. Ă, înainte de a da cuvântul, mai am o întrebare. Ne puteți vorbi despre proiectele viitoare în perspectivele financiare următoare și cum credeți că voți porni această platformă regională? Eh, voi eh, vorbi foarte pe scurt, spunând eh, că acest raport e foarte bun, foarte util, care tratează niște chestiuni cheie și deduc de aici trei lucruri. Întâi, o nouă metodă de governance, iar prioritățile care trebuie fixate, de care au vorbit și alți deputați. Cred că asta nu ar trebui să constituie o obligație formală. N-ar trebui să fie o obligație legală, cum spuneți, în raport un exercițiu birocratic. Ar trebui să fie un proces dinamic, pe termen lung, care să implice atât întreprinderile cât și universitățile. Dați-mi voie să vă spun că deocamdată, să luăm exemplul Poloniei, regiunile spun că pentru prima oară 500 de întreprinzători au fost uh, consultați pentru aplicarea proiectelor de viitor în Cipru. Uh, s-au făcut mai multe sondaje și uh, circa 300 de întreprinderi mici și mijlocii au colaborat pentru a identifica prioritățile nu putem să impunem inovația, dar putem să o stimulăm. Iar specializarea inteligentă, chiar dacă e, denumirea e cam pretențioasă, vizează tocmai să creeze un sistem în care participarea să fie deschisă tuturor și uh, prin inovație să se stimuleze creșterea. Iar asta ne duce la un aspect fundamental, este o condiționalitate dacă doriți bani din Fondul European de Dezvoltare Regională, trebuie să aveți o strategie bună. Și asta a dat deja roade. Am văzut 13 acorduri de parteneriat, sunt proiecte de parteneriat, dar uh, le vom evalua. Dar o realitate este că ministerele comunică greu între ele și că ar trebui să se facă noi eforturi pentru a pune în funcțiune legăturile dintre aceste instituții. Ne bucurăm de insistența asupra inovației. E vorba de înaltă tehnologie, dar nu numai, e vorba de inovare în sensul cel mai larg cu putință. E vorba mai ales de e vorba și de inovație de ordin social pentru a răspunde provocărilor pe care le evocați dumneavoastră în raport. Cred că un lucru bun este că avem 13 guverne care au subscris la această platformă și că există 39 de autorități regionale care reprezintă circa trei sferturi din teritoriul european. România și Irlanda sunt ultimele țări care s-au raliat și acum e vorba de precizarea unor strategii comune și de punerea lor în practică. Dar asta nu trece prin comisie, ci printr-un sistem de autorizații de la egal la egal. Noi ne aflăm aici numai pentru a da ajutor. Avem 90 de experți care asigură acordarea acestui ajutor și uh, învizajăm să extindem această platformă în anii următori cu o finan prin finanțare și asistență tehnică și suntem deja pe cale să preparăm eh, două studii pilot importante. Eh, e vorba, printre altele, de un studiu pe care dorim să-l eh, aplicăm la situația din Grecia. Trebuie e, legate sinergii. Trebuie să vă dau două vești. Mai întâi, Uh, o hartă a specializărilor pe regiuni, pentru că domeniile de competență tehnologică trebuie cunoscute pentru fiecare regiune pentru a putea ameliora colaborarea. De aceea uh, e nevoie să identificăm specificul fiecarei regiuni. Uh, sper să putem adopta acest regulament cu ajutorul dumneavoastră, astfel încât uh, Uh, regiunile să poată cheltui 15% într-un nou cadru și colegii mei lucrează de zor uh, la un nou uh, proiect pentru a stimula cooperarea între clusteruri, între nuclee de cercetare și autorități regionale. Țin să mulțumesc Comisiei pentru că a uh, acceptat să primească, să găsuiască un eveniment uh, uh, în noiembrie, o conferință care vor fi prezenți doi comisari, trei direcții generale. Avem deja mai mult de 300 de participanți înscriși, aproape că nu mai avem loc. Sperăm că va fi o ocazie bună pentru a avansa uh, această reflexie uh, despre um, specializare inteligentă. În fine, în privința sinergiei, sperăm să prezentăm un ghid la începutul lui decembrie pentru strategia 2020. Mulțumesc, spune președinta. Herman, doriți uh, să comentați? Deadline, proposed deadline for... Termenul limită pentru amendamente este 18 octombrie, adică vineri, la ora 12 ziua. Acestea fiind spuse, mulțumim foarte mult comisiei. Încheiem cu acest punct de pe ordinea de zi și mergem la voturi. După cum v-am spus, am schimbat ordinea de zi, deci nu vom vota punctul 5 și punctul 6. Trecem direct la punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul domnului lui Patrice Tirolian. Stimați colegi, vă rog frumos să verificați dacă vă merg dispozitivele cu ajutorul cartelelor. Am deschis votul. Văd că puțină lume votează. Se pare că forumul este destul de fragil, deci v-aș ruga să rămâneți până la sfârșitul zilei. Am închis votul. După cum am spus, votăm uh, raportul domnului Tirolian și îi dăm cuvântul domnului raportor. Doriți să luați cuvântul? Par du Conseil européen, le statut prin decizia Consiliului European în privința statutului uh, insulei Maiot. Acesta a fost schimbat la 12 iulie 2012, intrând în vigoare din 2014. Din 2014 încolo, arhipelagul Maiot va fi considerat drept o regiune ultraperiferică, în baza articolului 349 și 355 din Tratatul de la Lisabona. Astfel, se va aplica dreptul Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2014. Deci se vor putea aplica și uh, uh, proiectele de finanțare, dar acesta de, uh, depinde de capacitatea teritoriului de a uh, respecta legislația europeană și mai ales în ceea ce privește infrastructurile de bază. Comisia a propus Consiliului și Parlamentului o serie de dispoziții legislative derogatorii pentru a asigura o tranziție progresivă și de adoptarea acheului comunitar în timp. Astăzi trebuie să adoptăm două rapoarte legislative în privința pescuitului, a sanării și calității apelor. Aceste derogări trebuie înțelese în trei dimensiuni diferite. În primul rând, în ceea ce privește imperativul de egalitate între regiuni, pentru că toate statele membre au avut uh, o tranziție, de o perioadă de tranziție pentru achiul comunitar. Apoi, imperativul legat de securitatea juridică și financiară a acestor teritorii. Aceste derogări uh, Uh, implică niște rate abuzive, aș spune eu, din punctul de vedere al uh, Curții de Justiție Europene și uh, toate aceste condiționalități nu vor face decât să penalizeze atât Uniunea Europeană cât și Maiot. Și apoi principiul realității, pentru că toate regiunile ultraperiferice, dintre toate Um, regiunile ultraperiferice, Maiot pleacă cu handicapul cel mai mare. Structurarea în domeniul pescuitului sau agroalimentar trebuie să se uh, bazeze pe dinamici locale care sunt radical diferite de cele din Uniunea Europeană. Deci trebuie să ne asigurăm că acestea nu vor da peste cap funcționarea uh, pieței unice europene. Ori acest context local mă face să cer reintroducerea articolului 349 din Tratatul de la Lisabona în baza juridică a acestui text. Pentru că a lipsit, pentru că um, Comisia s-a încăpățânat să nege în mod repetat folosirea acestui articol 349 ca temei juridic. Pentru că aici este vorba practic de uh, temeiurile de drept uh, comun care se aplică. Aceste dispoziții sunt înscrise în tratat, în tratatele ale căror uh, paznic este Comisia. Dar propunerile vizează ultime, următoarele puncte. Propunerea unui calendar mai realist pentru asanare și calitatea, calitatea apelor, pentru că Maiot va beneficia de 230 de milioane de euro în ca, din CFM, și calculul n-ar trebui să se facă pe, marginea, pe baza PIB-ului pe cap de locuitor. Deci, mai degrabă, suma ar trebui să se ridice la 600 de milioane de euro. Dincolo de acest lucru se mai adaugă și probleme legale, cum ar fi cea a proprietății funciare și care fac ca propunerile Comisiei să devină nerealiste. În ceea ce privește pescuitul, a trebuit să luăm în calcul negocierile pe marginea PCP, pentru că trebuie încurajată dezvoltarea pescuitului artizanal pe coastele uh, Maiot, dar evident și de respectarea uh, um, legislației în domeniu din, în Uniunea Europeană. Să nu uităm că uh, intrarea în vigoare este 1 iulie 2014 și președintele a dorit ca atât Comisia Mediu cât și Pescuit să fie la curent cu toate aceste date. Le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la îmbogățirea procesului nostru de reflexie și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Aș dori să vă explic că din cauza ordinii de zi de la Envi și Peș, nu am avut ocazia să-l ascultăm pe domnul Tirolian până acum. Tocmai de aceea l-am rugat să prezinte acum rapoartele pe care le vom uh, vota astăzi. S-a respectat întregul proces de... Am S-a respectat întregul proces de, uh, de raportor din umbră, dar atâta numai că nu putem să-i ascultăm și pe ei din cauza timpului. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Pepe, n-au ridicat mâinile, deci trebuie să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva? Abțineri? Se respinge. Apoi, amendamentul 1. Pentru împotrivă se adoptă. 9. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerente amendamentul 10 pentru. Împotrivă? A... Verificăm la amendamentul 10. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 2 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru. Pe, împotrivă abțineri se respinge. Votul final. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă cu 25 la 1 și 4 abțineri. Trecem acum la următorul aviz al domnului Tirolian.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 Am închis votul. 27 pentru și 4 abțineri se adoptă. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Raportul doamnei este Aras Feragut. Haideți să începem votul. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Verificăm la 14. The vote is open. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge cu 12 la 19. Deci trecem la amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, verificăm la 16. Am deschis votul. Ah! Not open. Yeah, it's open. The vote is closed. Am închis votul. Se respinge. 13 la 18, 17 pentru, abțineri, împotriva abțineri se adoptă, 18, vot pe părți, Partea întâi pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, pentru, verificăm la 19. Am deschis votul și l-am închis. 26 la 5. Foarte ciudat. Eu numărasem 19. Bun, trecem la 20 pentru. Lambert. Mă uit la tine, dar văd că nu, oamenii nu se iau după tine. Cine, cine dictează votul în grupul vostru? 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21, amendament oral. Nu, 21. Se adoptă 4. Tot amendament ora. Se opune cineva pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 vot pe părți. Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Verificăm la 5.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 Am închis votul. 17 la 14 se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10. O amendament oral se opune cineva? Nu, deci votăm amendamentul pentru. Verificăm la 10. Am închis votul. 17 la 13 se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu 17 la 12. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Haideți să votăm electronic. La 12 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 18 la 12. Votul final, electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 29 la 0 și o abținere. Punctul 10, raportul, de fapt avizul doamnei Sanchez Schmidt. Gata toată lumea? Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru. Haideți să verificăm la 3. Am închis votul. 19 la 2 se adoptă. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Haideți să verificăm la 5.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 N-a ridicat nimeni mâna pentru. Haideți să verificăm la 12, rapid. Închid votul. Se respinge 13 la 18. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru împotrivă. N-am, nu înțeleg, parcă ar fi respins. Nu știu, haideți să verificăm. La 13. Votul s-a închis. Se respinge cu 14 la 17. Amendamentul 62 pentru împotriva abțineri se respinge, 15 pentru împotriva abțineri se respinge, 16 pentru, haideți să verificăm la 16, s-a deschis votul, vot închis, se adoptă 18 la 15, 17 acum. La fel, haideți să verificăm, deschidem votul. Se închide votul. 17 la 15 se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 împo pentru, împotrivă, verificăm. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, verificăm la 19. Vot deschis. Vot închis se adoptă 20 pentru verificare. Cred că e foarte aproape. Vot închis, da, 17 la 15 se adoptă. 21 pentru. La fel, haideți să verificăm, că, pentru că prefer să fim siguri. Deci deschid votul. Vot închis. 17 la 15 se adoptă. La 22 la fel verificăm. Electronic, vot deschis. Vot închis. Tot 17 la 15 se adoptă. 64 acum pentru, împotrivă, se respinge. 23 pentru, verificare electronică. Cred că la fel o să stea lucrurile. Vot închis. Se adoptă 18 la 15. Amendament 27. Verificăm la 27. Vă deschis. Se adoptă 20 la 13. 20 și 66 uh, se respinge. 28. Haideți să verificăm. Vot deschis. S-a închis votul se adoptă cu 19 la 12, 67 pentru, împotriva abțineri se respinge, 29. Verificăm, deschidem votul. Se vot închis, 17 la 16 se adoptă. Amendament 30 pentru, verificăm, deschid votul. Vot închis. Se adoptă cu 20 la 13. Amendament 31. Pentru. Verificăm. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă cu 17 la 16. Amendament 32. Pentru. Împotrivă. La fel. Haideți să verificăm. Aveți încredere în mine? Deci zicem că s-a adoptat? Bine, câteodată eu prefer să nu pot fi acuzată și să se verifice electronic. Deci s-a deschis votul la 32. Votul e încă deschis. Se închide dintr-un moment în altul. Deci la, la fel s-a întâmplat, deci se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Tot 60. Acum, la 68. Ba nu, la 69. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 14 pentru. La 14. Același lucru, haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis și s-a respins cu 14 la 15. Trecem la 70 pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva abțineri se respinge, 72 pentru, a, 72 a fost respins? A. Deci, pardon, la 34, cine pentru? Verificăm. Deschid votul. Vot închis. Respins. Cred că cineva a dormit acolo. La 72 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35. La 35, Lambert. Haideți să verificăm. Vot închis și se adoptă

Acum, 73 pentru. Haideți să verificăm la 73. Vot deschis. Și votăm și la 40? A, se adoptă 16 la 14, deci nu mai votăm pe 40, trecem la 41 pentru deci 41, repet, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 și 74, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 și 75 pentru împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru împotriva abțineri se adoptă, 46 și 76 pentru împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ce? Ce am de făcut? sunt cam, m-am cam pierdut. Dacă vreți, haideți să verificăm, dar pe care vreți să-l verificăm? Deci 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, haideți să verificăm mai bine la 52, vot deschis. Vot închis. 18 la 13 se adoptă. Haideți să vedem la 53, verificăm, vot deschis. S-a închis votul. Adoptat 18 la 13. 54 pentru. Haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 55 pentru. Haideți să verificăm. Vot închis. Se adoptă 18 la 13. 56. La fel, haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis și se adoptă cu 18 la 13. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru. Deci 58 se adoptă, pentru împotriva abțineri se adoptă, 1 se adoptă și 59 se adoptă. Trecem la vot final electronic, deschid votul. Okay. The vote is closed. Everybody's to vote. S-a închis votul. Și atunci trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, care este uh, avizul lui Joachim Zeller Sean la 24. Amendamentul 24 pentru, împotrivă,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 Trecem la amendamentul 2. Haideți să verificăm. Probabil că la fel vor sta lucrurile, aceeași majoritate. Vot închis. Se adoptă 16 la 15. Deci o persoană nu a votat. 28 pentru, împotriva abțineri se respinge 3 pentru, Haideți să verificăm la 3, deschid votul. Toată lumea a votat. Se adoptă 17 la 15. Amendament 29 pentru. Împotriva abțineri se respinge amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă 31 pentru, împotriva abțineri se respinge 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă 8 pentru împotriva abțineri se adoptă 33 pentru împotriva abțineri se adoptă 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 34. Haideți să verificăm la 34. S-a deschis votul. Vot închis. Se adoptă cu 17 la 15. 35 pentru. Haideți să verificăm și la 35. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 17 la 15. Probabil că la fel va sta lucrul, lucrurile și la 36. Haideți să verificăm la 36. Am deschis votul. Am închis votul. 16 la 15 se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, Haideți să verificăm la 38. S-a deschis votul. S-a închis. 19 la 13 se adoptă. 39 pentru. Împotriva abțineri se respinge 40 pentru, împotriva abțineri se respinge 41 pentru, împotriva abțineri se respinge 42 pentru, împotriva abțineri se respinge, 43 pentru împotriva abțineri se respinge, 44 pentru împotriva abțineri se respinge, 45 e incompatibil cu o bună proiectare legislativă, sunt de acord. Deci pentru împotriva abțineri se respinge 14 pentru împotriva abțineri se respinge 15 pentru împotriva abțineri se respinge 16 pentru împotriva abțineri se respinge 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 se respinge, 20 se respinge, 21 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 21. Mulțumesc, Constanț. Mă plictisisem de groază ceva deja. S-a închis, 17 la 15, se adoptă. Trecem la 22 pentru împotrivă abțineri. Haideți la fel să verificăm la 22 mai bine. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 15, 23 la fel. Nu, se respinge, ce să mai. Vot electronic, vot final electronic, vot deschis. Vot închis. 29, 3 abțineri, pentru se adoptă. Trecem la următorul punct, punctul 12. On regional branding. E vorba de marca eh, de calitate regională. Compromisul 1. Cine este pentru amendamentul 4? Verificăm amendamentul 4. S-a închis votul, s-a fost respins. Compromisul 2 pentru s-a adoptat. 12 pentru. Verificăm 12. Am închis votul. S-a adoptat. Compromisul 4 pentru s-a adoptat. Verificăm 16. Închidem votul. De la 17-15 s-a adoptat. Amendamentul 19. 19. Cine este pentru? Verificăm. Închidem votul. S-a respins. Amendamentul 20 pentru. Verificăm 20. Se deschide votul. S-a închis. A fost respins. Compromisul 5 a fost adoptat. Amendamentul 26. Verificăm 26. S-a închis votul, s-a fost respins 27, 20, a fost adoptat 28, a fost uh, retras, nu votăm 28, adoptat 29 a fost adoptat. 28 a fost uh, adoptat, Acum, acum votăm 29. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm 29. S-a închis votul. A fost uh, respins. 31 pentru. Deschid votul. Închid votul. Și a fost adoptat. Acum votul final electronic. Deschid votul. S-a închis votul. Și 30 pentru, așa că felicitări. Și trecem acum la punctul 13. Mai avem o oră, spune președinta. Dragi colegi, avem circa o oră, mai avem un aviz și două raporturi, două rapoarte. S-ar putea să nu acoperim și ultimul punct. Îmi pare rău, Elizabeth, s-ar putea să nu să trebuiască să amânăm pentru data viitoare, pentru întrunirea viitoare sau avem o oră și avem de discutat trei lucruri. Prin urmare, nu putem să facem acest lucru în mod normal. Deci, sau hotărâm nu mai mult de 20 de minute pentru fiecare uh, raport sau hotărâm că pe al tău îl amânăm pe noiembrie. Vă rog să decideți. Putem să-l amânăm, da? Eu sunt de părere să amânăm pentru că am avut deja un schimb de idei privitor la documentul de lucru cu alții raportori, un document care încă nu e de domeniu public și dacă toată lumea e de acord, putem să amânăm. Documentul de lucru a fost prezentat, l-am trimis celor interesați, putem uh, liniștiți să amânăm acest punct și propun uh, deputaților interesați de această temă și care au observații de făcut să mi le trimită în scris sau să mă contacteze. <clears throat> Cred că ar fi o procedură uh, bună. Acesta trebuie să fie prima dezbatere, dar se propune uh, și ca uh, cei interesați să trimită comentarii și puncte de vedere. Avem o oră, două puncte, deci jumătate de oră pentru fiecare. Uh, raportul uh, vă rog și relatorii din umbră, două uh, fiți foarte scurt. Doamna Kadenbach. Da, vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât se poate de scurt. În primul rând, trebuie să spunem că politica de coeziune este un instrument important pentru a crea locuri de muncă. Ar trebui să vedem asta în toate aceste avize, în toate aceste rapoarte și sunt uh, posibilități de a promova și pe viitor, uh, mai ales în vederea ocupării forței de muncă a tinerilor. Eu cred că există posibilitatea în privința întreprinderilor mici și mijlocii să ne îmbunătățim competitivitatea și trebuie să ținem seama de acest lucru în acest raport, mai ales ținând seama că marea majoritate a întreprinderilor din Europa sunt uh, IMM-uri și uh, dacă ele și-ar crește capacitatea de ocupare a forței de muncă, am rezolva o problemă gravă Europei. Pe urmă, e vorba de uh, necesitatea inovației, uh, dar și pentru a crea un uh, mediu prielnic pentru apariția de noi întreprinderi. Joseph Stiglitz, premiatul cu Nobel pentru economie, a spus totdeauna că e nevoie de încredere și de uh, uh, ca cetățenii să se poată baza pe capacitatea întreprinderilor de a uh, continua activitatea. Și asta trebuie, e un lucru de care trebuie să țină seama în toate țările dacă o, o întreprindere dă faliment, e nevoie de o susținere uh, socială din partea țării, statului membru. Mai sunt și uh, stimulente sociale, e foarte important uh, și standardul de securitate, standardele sociale, trebuie să se țină seama de ele, să fie respectate pentru a stimula spiritul antreprenorial și în favoarea angajaților, pentru că și ei trebuie stimulați să lucreze într-un anume tip de mediu. Pe urmă, locuri de muncă sigure și bine plătite. Lucrătorii și patronii, patronii care își exploatează lucrătorii nu reprezintă cu siguranță Europa pe care ne-o dorim noi. mai avem și o serie de exemple de bune practici în Europa. Cred că nu e cazul să reinventăm roata în Europa. Trebuie să ne confruntăm cu acele modele care au fost deja consolidate, care au funcționat și deci trebuie să invităm țările membre și regiunile în special să își prezinte aceste bune practici mai este o problemă de care auzim vorbind despre IMM-uri, accesul la finanțare e nevoie de propuneri care să permită nașterea unei întreprinderi, dar ulterior și dezvoltarea ei. Și este o chestiune de finanțare. Pe urmă, în general, vorbind, dar este o chestiune de principiu pe care noi o așezăm în centrul discuției noastre pentru toate rapoartele. Avem nevoie, pe de o parte, de reducerea birocrației, dar trebuie să și facem în acest fel, în, în asemenea fel încât banii contribuabililor să fie utilizați eficient și transparent. Vă mulțumesc uh, pentru atenție. Uh, mulțumim. Are cuvântul Uh, vorbitorul următor. Nu știam că a, există posibilitatea uh, de a combina acest uh, punct de vedere, această viziune generală cu anumite uh, Uh, puncte de vedere care se referă de pildă la internet, care este care poate fi utilizat uh, mai ales când ne aflăm uh, la distanță, în locuri care nu sunt legate prin bandă largă. În aceste zile la Parlament este o expoziție, a fost o reuniune la care am participat și s-a vorbit de posibilitatea de navigare satelitară și de comunicare uh, acolo unde este posibil în zona urbană. E o temă importantă. Ceea ce s-a spus aici, cred că este util să avem noi metode în curând care să poată fi utilizate uh, în cadrul fondurilor structurale europene. sprijinul acordat întreprinderilor pentru inovație înseamnă și posibilitatea de a acorda uh, împrumuturi sau garanții pentru a, a crea instrumente inovative de finanțare. Acestea ar fi două lucruri de adaptat, în rest sunt de acord cu abordarea Uh, din raport, pentru că în Europa, sigur, procent mare din întreprinderile noastre sunt IMM-uri. Prin urmare, uh, creșterea ocupării forței de muncă va porni de la întreprinderile mici, nu de la cele mari. Pe urmă, uh, vorbi între altele și de specializarea inteligentă. Noile startup-uri. Uh, trebuie să țină seama de ecosistem. și uh, de colaborarea posibilă cu alte întreprinderi mici și mijlocii din aceeași regiune și acolo poate fi utilă specializarea. Mulțumesc, spune președinta Nicos Crisoielos. Mulțumesc că este adevărat ă, că criza ă, atinge mai grav ă, întreprinderile mici pentru că au mai puține posibilități să se adapteze decât întreprinderile mari. Pe de altă parte, dacă vrem să facem față acestei crize, Trebuie să ne gândim și la aspectele sociale, trebuie ca salariile ă, minime să fie respectate. Noi am vorbit aici deja despre specializarea inteligentă, dar acum ă, rămâne de văzut cum se vor organiza întreprinderile. În ă, cursul crizei au apărut noi modele de întreprinderi care își limită prin anumite opțiuni uh, sfera de acțiune încearcă să evite uh, uh, regiunile unde costurile sunt mai ridicate, încearcă să-și utilizeze cât mai uh, bine uh, fondurile și trebuie să recunoaștem că micile întreprinderi nu au totdeauna accesul bancar pe care l-ar dori și uh, uh, le e greu să-și refacă structurile. Nu trebuie să ne gândim că există un singur model valabil pentru toate întreprinderile. Trebuie să uh, găsim noi instrumente, cum ar fi microfinanțările care nu există peste tot, microîmprumuturile, crearea de sinergie între diverse întreprinderi care s-ar putea finanța reciproc ar fi mai eficace pentru debutanți și pentru întreprinderile mici. Au nevoie aceste întreprinderi de puține fonduri pentru a porni, dar le e foarte greu să aibă acces la fonduri bancare. Deci atunci când vorbim de fonduri structurale sau de inițiativele comisie, trebuie să ținem seama de un alt model de pildă de microfinanțări în care pentru întreprinderile mai mici. Sigur că uh, și întreprinderile mari au un rol important, dar asta uh, ne permite să um, ne gândim și la aspectul care ține de mediu. Însă, întreprinderile sociale deocamdată uh, întâmpină mari dificultăți uh, în accesarea fondurilor, uh, de pildă în Grecia, nu există bănci care să prevadă accesul întreprinderilor mici sau a organizațiilor non-guvernamentale. Va trebui, deci, să prevedem asemenea posibilități de acces ca aceste întreprinderi sociale să nu întâmpine obstacole și să putem elimina cât de cât uh, birocrația să dărmăm barierele fără să risipim totuși resurse și punând accentul mai ales pe eficacitate și pe buna utilizare a fondurilor Uniunii pentru a lansa uh, programe care să creeze locuri de muncă. Mulțumesc, spune președinte, dacă uh, altcineva mai dorește să ia cuvântul, dacă nu poate reprezentantul comisiei dorește să comenteze. Sunt Rodrigo Pedruzzi de la uh, direcția Enterprise. Da, uh, ne gândim la perioada 2020. Vedem că politica regională uh, este una din uneltele de bază în realizarea acestei strategii și când vorbim despre specializare, Aș dori să subliniez că trebuie să ne concentrăm pe startups, dar este important și să însoțim uh, aceste întreprinderi pe parcursul lor de transformare. Și uh, o Eh, noi de la direcția Regio am eh, insistat pe anticiparea schimbărilor care urmează să se petreacă pe teren. Mulțumesc, spune președinte, va trebui să discutăm despre termenul de depunere a amendamentelor. Eu propun 18 octombrie la prânz la ora 12. Ați dori să mai adăugați ceva după discuție? Sunteți binevenit? vreau să mulțumesc și să amintesc că sunteți liberi să prezentați amendamente. Vreau să intervin mai de mult. Sunt două puncte cheie. Cu toții suntem de acord când spunem uh, că e criză și că sunt mari probleme de ocupare forței de muncă, deci că trebuie să se creeze noi întreprinderi și noi uh, posturi, noi locuri de muncă. Două sunt aspectele fundamentale în care nu funcționează de tot, dar sunt importante. Uh, nu există programe disponibile da, sau ele există, dar cei care ar avea nevoie nu le cunosc, nu știu despre ele deci funcționarii Comisiei, delegație Parlamentului în statele membre, trebuie să joace un rol cheie. Al doilea lucru, pentru finanțări, acesta trebuie pus la dispoziție într-un fel cât mai simplu, nu cum se întâmplă astăzi. Trebuie să încurajăm oamenii și să dea faliment. Ce vreau să spun? Vreau să spun că atâtea societăți, multe societăți dau faliment, dar Falimentul trebuie să fie văzut ca o treaptă uh, spre un nou succes. Întreprinzătorii trebuie din când în când să dea și faliment. Și trebuie să înțeleagă că e o etapă necesară pentru atingerea succesului. Este important mai ales pentru tineri. În fine, uh, dispar disponibilitatea de bandă largă de înaltă viteză în toată Europa pentru comunicație. Avem întreprinderi care uh, ar, au posibilități tehnice și trebuie să răspândim banda largă. Noi am uh, încurajat uh, această uh, atitudine. Deci aveți eh, timp, spune președinte, să prezentați amendamentele până pe data de 18 octombrie. Trecem acum la punctul 14, relația Vogn. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. La ultima reuniune am avut un uh, schimb de păreri cu privire la documentul de lucru pe care l-am pregătit. Știm că Parlamentul European a fost uh, foarte implicat în stabilirea CFM și în politica de coeziune. Deci colegii sunt foarte interesați să vadă cum sunt folosite aceste regulamente în statele membre și în regiuni. Și rostul acestui raport este să analizăm progresele făcute în ceea ce privește starea de pregătire a acordurilor de parteneriat și programelor operaționale. Le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor și pentru feedback-ul uh, de la reuniune și de la reuniunea respectivă încoace. Nu cred că este nevoie să vă, amintesc, să vă amintesc că politica de coeziune este foarte eficientă în îmbunătățirea prosperității economice și că regulamentul aferent va implementa câteva schimbări foarte importante. Colegii știu despre uh, parteneriatele, de, acordurile de parteneriat, uh, municipii și așa mai departe. Și ce am încercat eu să fac în raport a fost să um, pun la oaltă câteva concluzii pe care le-am uh, avut uh, din faza inițială de cercetări și de la statele membre. Uh, Uh, statele membre se află la etape diferite de pregătire. Nu vreau să generalizez, dar pot să spun că există unele state membre noi care sunt mai avansate decât altele vechi și aș putea să, spune că, să spun că statele mai centralizate sunt și ele mai avansate. Voi încerca să vă dau câteva motive Uh, diferența între buget, uh, măsurile de austeritate, um, începerea târzie, procesul de pregătire din anumite state membre, numărul de programe operaționale pe care vor să le adopte, fie că acestea au uh, implicat, dacă acestea au implicat sau nu autoritățile locale și regionale și în ce măsură, pentru că se pare că în unele țări acestea sunt mai implicate decât altele. Există state membre de asemenea care au dorit să implice și alte părți interesate, universități, companii uh, și așa mai departe, ONG-uri. Și putem spune că dacă implicăm toate aceste organisme, în discuții s-ar putea să apară în întârziere atunci când avem uh, de adoptat un uh, parteneriat sau un program operațional. Dar la sfârșitul zilei, dacă se implică acești, uh, acești, acești actori interesați, atunci lucrurile se vor desfășura mai eficient pe termen lung. Mă bucur că am învățat uh, lecții din uh, perioada de programare anterioară pentru că au fost simplificate prioritățile, s-au căutat fonduri alternative. Multe state membre știu că în uh, programele anterioare au existat uh, au existat diferențe temporale între programele care se terminau și cele care începeau. Deci se, începe, se, se încearcă construirea unei punți, să zicem așa, între cele două. Este evident de asemenea că unele state membre, după cum am spus, sunt mai avansate decât celelalte și sper că ne va ajuta și Comisia pentru a ne asigura că programele operaționale și par parteneriatele statelor membre care nu sunt la fel de avansate vor progresa în viitor. În ceea ce privește acordurile de parteneriat, majoritatea au fost depuse deja. În ceea ce privește programele operaționale, au fost unele depuse deja din iunie sau iulie și comisia mai așteaptă încă să mai primească câteva. Nu am, am, nu am dorit să dau Uh, nume și nici nu era cazul, dar pot să spun că uh, putem trage câteva concluzii și să tragem învățăminte din uh, lecțiile perioadei de programare anterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, Derek Lambert. We have been... Mulțumesc foarte mult. Am discutat subiectul ăsta și data trecută și am văzut că s-a ținut cont de observațiile noastre. E un raport foarte echilibrat acum. Profităm acum de ocazie și... Mai este comisia aici? Da, deci profităm de ocazie ca să le punem și lor câteva întrebări, pentru că pentru noi e important ce... care este impresia lor cu privire la pregătirea acordurilor de parteneriat și și cu privire la felul în care sunt uh, uh, avute în vedere metodele alternative de finanțare. În general, pentru Olanda, în ultima perioadă de programare, putem să spunem că 2007 a fost un an pierdut, doar un singur proiect am avut. și știm că se prevede că unele țări vor începe în mijlocul anului, pentru că nu au putut să se pregătească până atunci. În felul în care ar, se prevede în regulament. Și ni s-a promis de la Consiliu că se va respecta regulamentul de, că trebuie să se respecte regulamentul de procedură în statele membre. Să sperăm că vom lua o decizie până în noiembrie, dar poate că sunt eu prea optimist și aș dori să aud uh, ce are de spus și Comisia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Din partea verzilor, Nicos, te rog. Fără, intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon și din partea doamnei președinte. Ok. Um... Nu sunt foarte sigură dacă este corect titlul raportului. Există condiții diferite în statele membre, asta e evident, și nu sunt foarte sigură dacă acest raport este atât de util și dacă va aduce vreo schimbare. Da, îl vom analiza, dar nu știm dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum se explică aici. Mă deranjează câteva lucruri. Ne, ne referim foarte mult la dovoința statelor membre de a face ceva, dar uităm să spunem că există probleme în discutarea proiectelor odată și uh, în impunerea unor condiții pe care sunt ne, pe, pe baza cărora să acționăm. Dacă tot vorbim despre voința statelor membre, atunci mi se pare ironic acest lucru. Și genul acesta de raportare este un lucru de care ne putem, putem lipsi. Și există și câteva lacune, adică bugetul s-ar putea să nu fie suficient pentru a acoperi disparitățile și așa mai departe. Evident, și statele membre trebuie să mai facă ceva, dacă să facă și ele niște eforturi, dacă doresc. Da, și mie mi place simplificarea și statelor membre le place, dar dacă ne uităm la ce ni se propune în acest text și dacă corespunde textul cu ce ar trebui noi să transmitem, într-o rezoluție nu sunt foarte sigură. Dacă statele membre nu și-au făcut datoria în asemenea fel, care nu sunt la fel de pregătite, unele sunt mai avansate decât altele, trebuie să spunem din principiu care sunt cauzele, care sunt soluțiile, dacă există probleme în momentul negocierilor, dacă există probleme structurale, sistemice. De asemenea, și strategiile care au fost puse în aplicare în uh, alte țări care nu au uh, fost extrem de strălucite din punct de vedere al utilității. De asemenea, am întrebări cu privire la programele operaționale. Pe mine nu mă interesează câte sunt, ci dacă sunt bune, dacă sunt eficace. Deci, din punct de vedere teoretic, eu înțeleg discuția asta cu privire la programele operaționale, mai ales într-un stat centralizat, dar într-un stat precum este Germania sau în alte state federale, nu văd interesul acestei abordări. Nu merge. Am toată bunăvoința din lume, dar continui să mă întreb și nu reușesc să găsesc un răspuns. Totuși sunt deschisă la compromis și vă rog să mă convingeți. Domnul Vlașec. Děkuji za slovo. I já se domnívám, že... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu consider că acest raport este foarte important care poate, și poate să ne ofere foarte multe informații utile pentru dezvoltarea ulterioară pentru evoluțiile ulterioare. Deci ne-ar prinde bine câteva informații suplimentare din partea Comisiei cu privire la negocierea în cadrul altor acorduri de parteneriat și cu privire la felul în care sunt folosite um, um, investițiile integrate teritoriale dacă regiunile, municipiile și așa mai departe au folosit toate aceste instrumente, această abordare integrată și în ce măsură. Nicos Chrysohelos? Victor, you too also... Ah, okay. Victor, doresc să iei cuvântul? În είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία. Da, e adevărat că avem nevoie de câteva răspunsuri de la Comisie pentru a ne forma o perspectivă clară cu privire la situația din regiunile statelor membre. Totuși, aș dori să subliniez câteva aspecte din raport. Aici, în comisie și în general, cred că toată lumea consideră că regiunile trebuie să aibă programe regionale de dezvoltare. în cadrul statelor din care fac parte. Și aici avem o problemă, pentru că acest proces duce la întârzieri. Firește că vor avea nevoie de mai mult timp pentru a organiza consultări, dar asta este metoda cea mai bună de a ajunge la un rezultat atunci când vorbim despre dezvoltare regională. Este nevoie de planuri, de programe. Trebuie să ne asigurăm că regiunile participă pentru că este vorba la urma urmei despre dezvoltare regională. Deci eu nu consider că ar trebui să evităm aceste consultări. Dacă am înțeles eu bine din raport, scrie că e mai bine dacă statele membre, adică e mai avantajos dacă statele membre au o structură mai centralizată a, program, a planificării acestor program, programe, pentru că dacă, este mai, dacă lucrurile sunt mai fărămițate, atunci situația e mai dificil de gestionat. Dar cred că obiectivul nostru este să determinăm regiunile să joace un rol important în planurile de dezvoltare regională, pentru că fiecare regiune are prioritățile sale. Și asta este metoda cea mai bună, nu planul național. Asta este părerea mea. Cred că trebuie să discutăm acest lucru pentru următoarea perioadă de programare. Există dialog și în țările care nu au o structură mai federală. Nu dorim ca fiecare minister să aibă un program separat, dar normal că este nevoie de consultare și este nevoie de coerență între programele ministerelor, care să permită o coordonare mai bună a programelor. Dar acest lucru nu a dus la progrese în țările care au o structură federală. Deci este nevoie de ceva mai diversificat, dacă bine îmi dau eu seama autoritățile regionale trebuie să fie implicate și, bineînțeles, că și părțile interesate trebuie să fie consultate în dezvoltarea regională. Pentru că și așa reprezentanții industriilor, de exemplu, nu sunt, uh, sunt implicați foarte des în consultații. Uh, I'm, I wonder whether the Commission would like to, to respond to some of the issues. Yes, you're welcome. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt de la DG Regio, care se implică în negocierile cu unitățile teritoriale. Voi încerca să răspund la întrebări. În ceea ce privește raportarea, Într-adevăr, suntem de acord că o lansare cât mai rapidă a programelor este esențială dar există o serie de condiții esențiale pentru programarea bugetară. Trebuie să existe deja cadrul financiar multianual și așa mai departe, dar și o cooperare de plină din partea statelor membre și a regiunilor. Mm, vă spun cu bucurie că în ultima perioadă majoritatea statelor membre s-au implicat uh, foarte activ în dialogul informal cu Comisia și au fost uh, lansate deja discuțiile pe marginea planurilor. Apoi, poate că calitatea programării nu este foarte clară încă. Este vorba despre uh, claritatea obiectivelor, despre priorități și despre obiectivele realiste. Multe state membre și multe regiuni încă întâmpină probleme în aceste domenii. Dar acest lucru s-a întâmplat și în um, prima perioadă bugetară și încă nu am reușit să rezolvăm aceste chestiuni. Deci nu încercăm doar să lansăm cât mai rapid aceste programe, dar să ne aplecăm și asupra calității acestora, să ne asigurăm că aceste programe sunt uh, cât mai bine proiectate cu putință. Este vorba despre finanțări pentru următorii 10 ani. În regulament este vorba despre uh, condiționalitățile ex ante. Acestea încă nu au fost evaluate pe deplin. Uh, acest lucru va fi făcut în următoarele luni în colaborare cu statele membre, pentru că este vorba despre una dintre pietrele de temelie Motivul pentru care unele țări și regiuni au avansat uh, într-un ritm mai rapid decât altele nu este poate neapărat subliniat în raportul de față. Cred că poate fi. Um, le, înțelegem aceste motive din uh, munca pe care o derulăm de zi cu zi. unele țări sau regiuni au nevoie de mai mult ajutor pentru depășirea obstacolelor actuale și colaborăm cu acestea îndeaproape. Am organizat o serie de seminarii și de reuniuni tehnice. Am pus la dispoziție uh, experți din partea noastră pentru a ajuta țările și regiunile. La urma urmei, aceste programe trebuie să fie cu adevărat pre preluate de către statele membre și regiuni pentru a asigura succesul acestora. Deci, indiferent de cât de mult se implică Comisia, uh, lucrul depinde foarte mult de statele membre însele. La prima impresie, în privința acordului de parteneriat, Există mai trebuie încă să se uh, lucreze pe marginea obiectivelor specifice, pentru că acestea încă nu sunt chiar atât de specifice precât ne-am dorit noi. Obiectivele, de asemenea, nu sunt neapărat foarte realiste, poate sunt și prea puțin ambițioase. Oricum, cred că în mare cadrul se aliniază cu obiectivele tematice și concentrarea tematică din regulament, deci nu există de cu statele membre în acest, în acest domeniu, dar totuși mai sunt lucruri de făcut. În ceea ce privește instrumentele, abia când vom mai primi Um, când vom vedea cum avansează acordul de parteneriat, voi putea și vom putea, um, vă vom putea pune la dispoziție mai multe informații. În ceea ce privește parteneriatul, evident, acesta este extrem de important pentru noi. Poate în unele state nu există o adevărată tradiție a parteneriatului, la fel de mult ca în alte țări, iar calitatea parteneriatului va avea un uh, impact foarte mare asupra uh, cheltuielilor și calității acestora. Pentru că trebuie evident să există o adevărată colaborare cu uh, administrațiile naționale, locale, regionale și așa mai departe pentru a asigura succesul proiectelor. Apoi, cum să ne asigurăm că nu pierdem anul 2014? Ei, o întrebare de 100 de puncte, într-adevăr. Uh, CFM-ul este cam în întârziere, dar totuși majoritatea statelor membre se folosesc de timpul pe care l-au la dispoziție pentru, a, pentru dialogul informal. Există 14 Um, proiecte de acord de parteneriat deja. Trebuie să vedem cum mai evoluează lucrurile în viitor, dar în orice caz noi facem tot ce ne stă în putință. Dar și statele membre au multe de făcut. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. A, Croația are o întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Aș mai avea o întrebare în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de coeziune, mai ales în ceea ce privește proiectele mari de infrastructură. Știu că proiectele opera, uh, precum și acordurile de parteneriat sunt încă în curs, dar unele dintre priorități sunt de-a dreptul evidente, cum ar fi în sectorul transporturilor, apei, energetic, infrastructurilor, și așa mai departe. Iar țări, eh, mai multe membre pregătesc proiecte, probabil că unele dintre ele vi, le, vi le-au eh, înaintat deja. Și aș vrea să știu dacă Comisia evaluează aceste cereri pentru ca țările să poată lansa punerea în aplicare cât mai repede cu putință, cu alte cuvinte, din, începând cu 1 ianuarie 2014. Well, major project obviously is a uh, Evident, proiectele majore de infrastructură reprezintă uh, un element esențial în perioada actuală de programare. Să nu uităm că acestea, chiar dacă sunt proiecte majore, nu pot totuși Uh, fi luate aparte, trebuie să facă parte dintr-un acord de parteneriat, dintr-un proiect mai larg. Ați vorbit despre sectorul apei, al transporturilor și așa mai departe, dar acestea trebuie să facă parte din planuri naționale. Deci, înainte, Deci comisia se poate pronunța în privința concordanței cu strategia națională și atunci își dă acordul cât mai repede. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Without, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai fac referire la acordul de parteneriat pentru că s-a tot vorbit despre acesta. Dar aș avea totuși câteva întrebări în privința modalității în care Comisia va reuși să evalueze puncte esențiale, precum gradul de pregătire al statelor membre de a pune în practică abordarea integrată și abordarea multifonduri. Pentru că vorbim despre investiții inteligente, vorbim despre a marca o adevărată diferență între cele două perioade de programare chestiuni pe care Parlamentul cu Comisia le-au dezvoltat în noile regulamente. Deci vorbim mai mult decât o pura abordare integrată. Și aș vrea să știu dacă statele membre sunt gata cu adevărat, dacă sunt pregătite să pună în practică. Aș vrea să știu dacă au uh, dispoziția de gestionare necesară pentru a face acest lucru pentru că trebuie să vadă care e chestiunea cu eligibilitatea, cu cofinanțarea, cu gestionarea și așa mai departe. Deci, s-ar putea face o evaluare a acestor chestiuni și apoi se leagă de primele două întrebări, ceea ce urmează să spun. Puteți evalua în acest moment capacitatea administrativă și instituțională? Pentru că fără niște îmbunătățiri considerabile în unele state membre, precum România sau Bulgaria, cu greu ne putem închipui că aceste elemente extrem de sofisticate vor putea vreodată să vadă lumina zilei și să fie puse în, apri, în aplicare. Apoi, facilitarea conectarea Europei. Parlamentul a vorbit despre susținerea Comisiei pentru o nouă abordare, dar în lumina ultimelor informații în privința calendarului, unele state și a regulilor, unele state membre vor avea foarte mari dificultăți. Statele din politica de coeziune vor avea poate dificultăți în a aplica regulile Comisiei în privința facilității conectarea Europei și apoi posibil să apară niște, niște pierderi enorme dacă statele respective nu sunt gata să pune în aplicare toate aceste lucruri. Deci dacă Comisia a pregătit un calendar, un calendar uh, tangibil pentru îmbunătățirea abilităților uh, pentru punerea în aplicare a facilității de conectare a Europei, vă rog să-mi spuneți. Nu știu, ați dori să spuneți ceva, Comisia? Mulțumesc, da, o să încerc. În ceea ce privește multifondurile, într-adevăr a suscitat foarte mare interes din partea statelor membre. Cam 17 state membre doresc să aibă unul sau mai multe programe multifond. Unele dintre aceste state membre au uh, dispus deja de astfel de multifonduri. în perioada 2000-2006. Deci pentru aceste state uh, tot ce presupune din punct de vedere administrativ și instituțional e ușor de înțeles. E vorba despre opțiune și nu despre obligație. Trebuie ca statele să se autoevalueze până la urmă și să-și dea seama dacă pot sau nu să gestioneze astfel de programe. Noi uh, primim aceste probleme și apoi evaluăm capacitatea administrativă a acelor state membre. Probabil că la jumătatea anului viitor vom uh, evalua um, sistemele interne și cred că această variantă de uh, voluntariat, să spunem, din partea statelor membre, le va ajuta să-și programeze mai bine uh, intențiile. Deci, încă o dată, avem, este vorba despre 17 țări cu, în privința cărora lucrăm pe marginea multifondurilor, iar pentru facilitatea conectarea Europei, vă rog să discutați cu colega. Da, e clar, uh, Discuția e aprinsă și utilă, cred. Rapoartele nu trebuie să aducă răspunsuri la absolut toate întrebările. A, noi în comisia noastră am uh, consacrat foarte mult timp uh, politicii de coeziune și este important să vedem cum va fi pusă în aplicare acesta și dacă va fi pusă în aplicare în viitor. Vreau să știu dacă uh, raportul va spune dacă lucrurile stau mai bine în statele centralizate sau nu. Pentru că acestea sunt cele mai avansate în ceea ce privește acordul de parteneriat. Deci, dacă statele membre se consultă unele între celelalte, poate pe termen lung uh, programele vor deveni mai eficiente și vor avea un impact mai serios. Pentru că atunci când uh, simt că sunt cu adevărat proprietarele programelor respective, pot căpăta mai multă încredere pe viitor. Da, înțeleg că unii vor să știe cine e întâiul în clasă și cine e codaș, dar cred că ar trebui să ne mărginim la comentarii de ordin general și să încercăm să înțelegem de ce nu merg lucrurile bine acolo unde ele nu merg bine. cunoaștem o parte din probleme, deci cred într-adevăr că această raportare, aceste rapoarte sunt, uh, sunt interesante în, ultim, în următoarele lin, uh, Sper că acest raport va putea chiar fi consolidat până la sfârșitul săptămânii, dar termenul limită pentru amendamente este 18 octombrie. Aș profita de prezența colegilor de la comisie pentru că până la începutul anului viitor ar trebui să vedem cum uh, va fi pus în aplicare cadrul financiar și, într-adevăr, e interesant să discutăm pe marginea uh, situației din fiecare țară în parte și cât de pregătite sunt, pregătită este fiecare țară pentru aplicarea acestora. Deci vă încurajez să luați legătura cu directorul general. Haideți să închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultima următoarea întâlnire va avea loc pe 27-28 octombrie, dar nu e exclus noiembrie, dar nu e exclus să mai avem ceva de discutat până atunci. Vă urez o seară bună!